Dear colleagues, Dear colleagues, please take your seat. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Bun venit la ultima ședință a Comisiei PETI înainte de vacanța de vară. Haideți să avem o atitudine relaxată, anticipând zilele care vin, în care cu toții vom fi în vacanță. Dar, înainte de asta, trebuie să încheiem ordinea noastră de zi. Ne vom întâlni cu petiționari foarte interesanți. Și haideți să avem o ședință a comisiei pe care să ne amintim cu plăcere. Și uitați, am primit chiar și un ciocanel pentru a menține ordinea. Încep cu adoptarea ordinii de zi. Propun să mutăm punctele 5 și 6 și asta din motive practice pentru după amiază, chiar înainte de vot. E vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral. E mai bine să punem toate voturile într-o singură sesiune de votare pentru a nu împovăra colegii să vină de două ori pentru vot. Sunteți de acord? Da. Atunci trebuie să aprobăm și procesul verbal al ședințelor din mai și iunie, adică punctul 3 de pe ordinea de zi. Textele proceselor verbale au circulat. În ce privește luna mai, există o solicitare a grupului SND de a adăuga următoarele puncte pe această decizie în ce privește Jugendamt. 1 cea de a invita reprezentanți ai Jugendam la o viitoare ședință a Comisiei pentru a asculta versiunea lor și, în al doilea rând, de a trimite o scrisoare comisarului de resort. Dacă nu sunt alte obiecții, putem aproba aceste procese verbale? Da, mulțumesc. Am într-adevăr și câteva comunicări și mă uit cu atenție în sală dacă persoanele vizate sunt în sală. Pentru că acum aș dori toată lumea să se uite la Leo Cox. Și mi-aș dori ca Leo Cox să se uite către mine. E un joc amuzant. Bună, Leo! Mă bucur că ești uh, de noi și mă bucur că toți ochii sunt îndreptați către tine, pentru că în numele Comisiei PETI aș dori să-ți mulțumesc pentru a fi activat în această comisie pentru foarte mulți ani. Și atunci când eu am venit aici, mi s-a spus că ceva ce tu nu știi, nu merită știut. Ai fost un pilon atât pentru PPE cât și pentru Comisia PETI. Mi s-a spus acum că persoane foarte tinere ies la pensie și tu ești unul dintre uh, aceștia. Înainte de ca tu să ne uh, părăsești, nu e foarte limpede când se va întâmpla acest lucru, dacă se va întâmpla înainte de viitoarea noastră ședință, dacă te vom vedea Uh, în viitor uh, e excelent, dar dacă nu doresc de pe acum să-ți mulțumesc în numele Comisiei și să îți doresc toate cele bune pentru următoarea etapă a vieții tale în care să ai parte de uh, literatură bună, cultură, mâncare, băutură, sport, uh, relaxare, distracție și orice Eh, vei alege să faci, îți dorim să te bucuri de această nouă perioadă. Mulțumim foarte mult! și mai sper că vei reveni din când în când să ne revezi, atunci când nu vei mai avea obligația, ci plăcerea eh, să vii să ne vezi, ca să constați că lucrăm așa cum ne-ai învățat tu să o facem. Am și alte comunicări. Se leagă de mediu pentru a reduce risipa de hârtie și atinge obiectivele EMAS ale Parlamentului. Uh, părțile B ale ordinii de zi nu vor mai fi imprimate și vor fi disponibile exclusiv în format online. Mai mult decât, a, mai mult decât atât, numărul de documente pe hârtie care conțin toate punctele de pe ordinea de zi uh, a fost limitat. Deputații pot beneficia de o, uh, un exemplar pe hârtie, la fel și asistenții, însă în viitorul apropiat vom căuta căi de a reduce în mod considerabil dosarele imprimate pentru munca din comisia noastră. Deci ne îndreptăm tot mai mult și noi către o comisie paperless. Toate documentele sunt disponibile online în aplicația e-meeting de pe tabletele dumneavoastră. Iată un anunț și un al doilea, calendarul pentru raportul Frontex, un raport comun între noi și LIBE, potrivit regulii 55. Întâi prezentarea proiectului de raport pe 10 noiembrie, Termenul pentru amendamente 24 noiembrie. Votul în comisie în luna februarie anul viitor, iar votul în plenară probabil în martie anul viitor. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, la diverse, domnul Maria a solicitat adăugarea unui punct o, despre un portal web și îi dau cuvântul de îndată. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum i-am informat și pe colegii coordonatori la ședința noastră în această dimineață, acum doresc să informez pe toată lumea că Știți probabil în cadrul eforturilor noastre de contact direct cu cetățenii și pentru a ameliora accesul acestora la lucrările Parlamentului European și deosebe ale Comisiei PETI, grație resurselor financiare am reușit să punem pe picioare o platformă de consultare, consultațion.marias www.gr. Deocamdată această platformă e disponibilă doar în limba elenă, dar curând va fi disponibilă și în alte limbi de lucru ale Parlamentului European. Prin intermediul acestei platforme încercăm să intrăm în contact direct cu cetățenii. Există un link I exercise my rights îmi exercit drepturile, care permite cetățenilor să intre pe platformă care deschide accesul lucrărilor comisiei noastre. De asemenea, cetățenii pot depune aici o plângere către Ombudsmanul European. Tot pe această platformă există și un link către lucrările Parlamentului European și aici se poate asista la în direct la ședințele, lucrările comisiei noastre. Deliberările Comisiei PETI, deci, sunt disponibile prin web streaming și pe această platformă, iar cetățenii a imaginile în direct. Încerc astfel să informez cetățenii eleni despre drepturile lor. Asta le permite să urmărească lucrările noastre, care nu vizează doar Grecia, ci, cum știm, o diversitate de teme. Și bună oră, ședința noastră care începe la orele 15, când vom vorbi despre ipoteca în Spania, despre expulzări. Ei bine, cetățenii greci vor putea să urmărească aceste legături. Vă voi trimite și dumneavoastră acest link și vă aș ruga ca prin resursele financiare pe care le pune la dispoziție Parlamentul să facem astfel de gesturi pentru cetățeni și să le dăm uh, posibilitatea uh, pentru o democrație și în format electronic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rămân la dispoziție. Mulțumesc, spune președinta. Acum îl salut pe domnul José Riquelme López, care va vorbi în numele Asociației Victimelor bolitali Domida în Spania. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Vă rog să încercați să mențineți acest timp. Bună ziua tuturor, mă numesc Jose Richel, președinte al Asociației Victimelor Talidomidei. Sunt însoțit de vicepreședintele asociației care mă va ajuta atunci când vor fi formulate întrebările. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru sprijin, sprijinul fără de care nu am fi putut face intervenția de astăzi. Este foarte important să știm cu toții informații despre talidomidă, despre acest medicament ale căror efecte sunt cunoscute la 40-50 de ani după lansarea acestuia. Acest medicament a fost lansat în 1954 de către întreprinderea germană Grünenthal. Era vorba despre un uh, medicament care ajuta la un, uh, un somn mai bun și la uh, combaterea grețurilor. Acest medicament a fost comercializat, dar autoritățile au uitat, așa zis, să realizeze o serie de teste și investigații, prezentându-l pur și simplu ca un test, un medicament miraculos, uh, fără riscuri, adresat în special femeilor însărcinate pentru a combate grețurile matinale. În lipsa uh, controalelor, uh, s-a ajuns la nașteri pe tot mapamondul de uh, copii cu uh, diformități la nivelul membrelor, dar și la nivelul uh, tractului urinar, digestiv, uh, la nivelul organelor și așa mai departe. 50.000 de copii de bebeluși la nivel mondial au fost afectați, dintre care doar jumătate au supraviețuit. În 1962 acest medicament a fost uh, interzis uh, la nivel mondial, mai puțin în Spania. Statele Unite sunt singura țară care nu a, care nu a autorizat niciodată fo uh, folosirea acestui medicament. Uh, FDA a avut un uh, rol uh, foarte important în interzicerea comercializării acestui medicament pe teritoriul american. Uh, apoi, mai multe state au creat, au lansat o serie de măsuri tocmai pentru a echilibra lipsa controlelor sanitare, iar victimele au putut duce totuși o viață o, decentă, au primit Uh, mici compensații și s-au vărsat diverse uh, sume la, nivelul, la finele anilor 60. Aceste sume au uh, fost indexate și în consecință au crescut, mai ales în unele țări precum Germania și Regatul Unit, care, sume care au dus la îmbunătățirea vieții acestor victime. Din păcate, în Spania situația nu stă așa distribuitorul uh, spaniol al firmei Grünenthal uh, continuă să aibă uzine pe teritoriul Spaniei și are un imperiu la nivel mondial. Uh, talidomida a existat ca medicament până în 1969, vândut pe piață, și a fost retras ulterior, iar efectele utilizării, efectele secundare ale acestui medicament uh, sunt îngrozitoare și n-au început să fie cunoscute decât în anii 1980. Um, victimele spaniole nu au primit niciun fel de compensație din partea statului spaniol este vorba despre o mie de persoane care au supraviețuit doar grație sprijinului familiei al, și al bisericii. De cele mai multe ori aceste persoane s-au regăsit pe stradă, fără niciun fel de sursă de venit. Din păcate, ă, această poveste încă nu, are, nu își găsește niciun fel de răspuns pentru victimele sale în Spania. Noi suntem uh, victime uh, ale talidomidei și suntem ostracizate, uitate, complet abandonate. Cerem Uniunii Europene să facă ceva. Am dori să amintim, să reamintim autorităților spaniole că ar trebui să fim ajutați. Ar trebui să fie uh, create o serie de măsuri și care să garanteze uh, implicarea autorităților spaniole în uh, compensarea noastră. Trebuie modificat codul sanitar și trebuie să uh, fim foarte atenți la produsele medicamentoase de uz uman. În uh, curând uh, se, va, se vor celebra 50 de ani de la existența reglementării sanitare la nivel european. Medicamentele europene trebuie să fie sigure. Din păcate, uh, în cazul talidomidei, acest, această situație nu a, fost, nu a fost una sigură pentru spanioli cu precădere. În țara noastră s-au înregistrat uh, pierderi de miliarde de euro. Care, la cât s-ar ridica costurile compensațiilor pentru victimele spaniole? Eu sunt uh, uh, reprezentantul victimelor spaniole ale talidomidei și aș dori ca viitorul nostru să fie marcat de uh, decență depinde de dumneavoastră. Dorim să beneficiem de sprijin din partea Parlamentului European și am dorit ca victimele spaniole să nu fie date uitării. Am dorit ca acest dosar să avanseze până acum nu a fost, noi nu vrem să se arate cu degetul uh, vinovații, ci vrem ca viața noastră să se îmbunătățească. În fine, țin să vă mulțumesc încă o dată în numele asociației noastre pentru accesul pe care ni l-ați oferit la instituția dumneavoastră. Acum a venit rândul dumneavoastră să vegheați ca um, atât corabia noastră cât și a dumneavoastră să ajungă în siguranță în port. Trebuie să găsim soluții pentru că deocamdată victimele, multe victime spaniole au decedat în, uh, între timp și că pentru cei în viață aproape că nu există speranță. și nu vom avea liniște atâta timp cât uh, Europa nu va lupta pentru egalitate între cetățenii săi. Vă mulțumesc, domnule. Dau cuvântul acum uh, domnului Florian Schmidt din partea Comisiei Europene. A, mă scuzați, nu vă vedeam în sală. Vă mulțumesc. Talidomida este unul dintre dezastrele medicamentoase cele mai groaznice uh, la nivel european. Așa cum spunea și petiționarul, acesta este legat uh, de însăși uh, existența legislației europene în domeniu. era de a căuta armonizarea uh, autorizării de punere pe piața medicamentelor cu 50 de ani în urmă. Comisia mm, își declară întreaga simpatie față de situația petiționarilor și a victimelor. Situația din Spania este diferită de cea din celelalte state membre în această privință. Însă există o componentă juridică a acestei petiții și altă componentă politică. În ceea ce privește componenta juridică, aceasta vizează ă, Comisia a formulat deja un, report, un ă, răspuns în trecut, precum și la diferite interpelări din partea parlamentarilor europeni chestiunea compensă, compensațiilor pentru sprijinul victime, sprijinirea victimelor este de competență națională. Uniunea Europeană are o influență foarte limitată în, această, în acest domeniu. Deci, din punct de vedere juridic, este foarte greu ca instituțiile europene să poată interveni în numele petiționarului. În ceea ce privește chestiunea politică, pe de altă parte, știm bine că mulți deputați europeni au avut uh, întâlniri cu victime ale talidomidei și și-au uh, uh manifestat sprijinul, precum și uh, uh, legături cu parlamentele naționale în această chestiune. Uh, Recent a avut loc o întâlnire a comisarului Andriukaitis cu mai mulți reprezentanți ai um, supraviețuitorilor uh, talidomidei din uh, Spania, Italia și Regatul Unit pentru a asigura un schimb de opinii, așa cum făcuse și predecesorul său, comisarul Borg. Deci în ceea, există clar și o componentă politică, dar din punct de vedere strict juridic, Uh, ceea ce se poate face la nivel european este extrem de limitat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dau cuvântul membrilor. Domnule Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc petiționarilor pentru această prezentare. Acum descoper imaginile cumplite. Știu că, nu, așa cum ați spus, nu ați venit pentru a găsi vinovații, dar, pe de altă parte, cineva trebuie să și plătească pentru această grozăvie. Eu n-aș putea să vă spun în ce formă ar trebui să capete aceste reparații, dar, pe de altă parte, este intolerabil ca victimele uh, să plătească de două ori, pe de o parte în propria lor carne și viață și pe de altă parte impactul asupra vieților sociale. Ați arătat astăzi care este realitatea victimelor în Spania. Comisia ridică din numeri și spune că nu poate face nimic. Atunci ne putem întreba ce caută petiția asta aici și noi ne putem asigura de transmiterea acestui mesaj, ne putem asigura că transmitem mesajul către autoritățile spaniole, către Parlamentul spaniol, pentru a, ne, uh, pentru a asigura o reală dezbatere și o negociere cu părțile implicate. Până la urmă, de ce nu, cu grupul farmaceutic Grünenthal pentru că până la urmă el este marele răspunzător, marele responsabil al acestei situații. Deci ar trebui să să angajeze uh, negocieri tripartite cu autoritățile spaniole, cu victimele și laboratoarele Grünenthal pentru a asigura o ieșire din această situație. Pentru că, încă o dată, este intolerabil ca acești oameni să fie victime de două ori. Ar trebui să insuflăm și noi uh, găs pentru găsirea unui acord. Mulțumesc. Margaret are cuvântul. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați deplasat. Scandalul este mult mai mare decât uh, cele prezentate de dumneavoastră. Uh, în anii 60 am avut un uh, scandal uriaș în Suedia cu antraxul și incredibil cum grupurile farmaceutice, cum Big Pharma au încercat să sufoce aceste, uh, aceste scandaluri. Într-adevăr, FDA-ul american a reușit să combată, cel puțin pentru teritoriul american, aceste, aceste chestiuni, dar talidomida, din păcate, nu este singurul exemplu. Există medicamente uh, există un uh, medicament uh, ucigaș prezent pe piața spaniolă care uh, omoară oameni în viața de zi cu zi și totuși nu se, nu se întreprinde niciun fel de măsură. Comisia ar putea totuși să ne prezinte ce s-a întâmplat în aceste țări. Cred că ar fi foarte util, pentru că încă o dată acest caz nu, a nu a dispărut, nu s-a stins. Există încălcări îngrozitoare ale drepturilor omului, iar uh, marile grupuri farmaceutice uh, marșează foarte mult în negocierile TTIP, uh, tocmai pentru a merge pe această cale a încălcării drepturilor omului, uh, încălcări nepedepsite. Deci am putea să avem o evaluare, să vedem în primul rând când uh, s-a retras de pe piață acest medicament și ce compensații au fost vărsate până acum. Cazul spaniol este un exemplu și din păcate nu este singurul sunt de-a dreptul furioasă când văd cum s-a comportat Grunenthal în această problemă. și ar fi trebuit trași cu adevărat la răspundere pentru ce s-a întâmplat cu acești oameni, pentru că Grunenthal era absolut la curent cu uh, efectele secundare ale acestui medicament. Deci trebuie să știm mai clar uh, când și în ce condiții a fost retras de pe piață și care este suma compensațiilor vărsate până acum de către Grunenthal. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Margaret. Eleonora? Sì, mm, grazie. Eu... Mulțumesc. Aș vrea să le mulțumesc petiționarilor pentru că au venit astăzi în comisia noastră cu acest subiect. De mai multe luni am luat legătura cu victimele. Am ajuns să cunosc asociații din diverse state membre, inclusiv din Regatul Unit, și cred că în luna mai aici, în Parlamentul European, am avut o conferință de presă cu toate grupurile politice care s-au pronunțat pentru identificarea unei soluții pentru acești oameni. Victime ale unui scandal farmaceutic. După cum tocmai s-a afirmat acum câteva momente, iar vorba de interese uriașe, ascunse. Și lucrurile s-au mușamalizat, dar acum trebuie să avem curajul să spunem că a existat o mușamalizare și din partea guvernului german. Atunci când au fost uh, procedurile în instanță, a făcut tot ce a putut pentru a face ca procedurile să se închidă cât de curând posibil și să evite pronunțarea de pagube și în țara respectivă și în alte părți ale lumii. Deci unii n-au primit nimic ca despăgubiri. Mă gândesc la victimele talidomidei din Italia, care nici măcar nu sunt recunoscute ca atare cu statut de victime și în plus suferă consecințele acestui medicament și calitatea vieții pentru ele scade tot mai mult pentru că e vorba de o patologie degenerativă. E un lucru pentru care trebuie să încercăm să găsim măcar o modalitate de a le oferi asistență acestor oameni. Cu Asociația Italiană noi încercăm să facem o monitorizare, să vedem care de fapt e situația reală a acestor mii de oameni care trebuie să trăiască în fiecare zi cu această problemă, pentru că nu se bucură de recunoaștere, nu primesc despăgubiri, nici măcar nu au o recunoaștere a dizabilității, au nevoie de ajutor în viața lor de zi cu zi, în activitatea zilnică. Așadar, subiectul uh, compensațiilor, al despăgubirilor, este un element uh, absolut necesar. În plus, îmi aduc aminte de o scrisoare adresată de mai multe grupuri politice, în special de grupul meu politic, când uh, ne-am adresat doamnei Merkel și i-am cerut să se ocupe din nou de această problemă, să depună toate eforturile posibile pentru a ajuta pe acești oameni. Știu că pe 7 iulie a existat o întâlnire cu unele dintre victimele talidomide, unele asociații și guvernul german și sper că asta va duce la o soluție și pentru victimele spaniole, pentru că ce încercăm noi să facem este să activăm pe toți cei care au orice fel de putere și în Parlamentul European. Desigur că este la latitudinea statelor membre să decidă până la urmă dar avem o anumită putere și putem exercita o anumită presiune asupra statelor membre pentru a se ocupa de această problemă în maniera adecvată. Mulțumesc, domnul Marius. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președintă. Pentru început aș vrea să le mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor printre noi. Vreau să le mulțumesc de asemenea pentru prezentarea pe care au făcut-o. Sunt absolut șocat de cele văzute și mi exprim <clears throat> compasiunea pentru drama personală acestor oameni pe care au trăit-o și pe care o continuă să o trăiască. Comisia noastră pentru petiții a trebuit să exercite o anumită presiune pentru a se da un răspuns solicitării petiționarilor, pentru că însuși rolul nostru la Comisia de Petiții este de a contribui la situația în care se dă un rezultat concret petițiilor pe care le primim și de care ne ocupăm. E o responsabilitate pentru această firmă farmaceutică care n-a plătit <clears throat> până ziua de astăzi nicio despăgubire. Responsabilitățile sunt foarte clare. Cred că există o competență a Comisiei Europene și, de asemenea, a Comisiei noastre. Chiar dacă la prima vedere s-ar putea să nu pară așa, Carta Drepturilor Fundamentale, anexată Tratatului de la Lisabona, spune că trebuie să existe mijloace, căi legale pentru a-i uh, apăra pe acești oameni. Și e de la sine înțeles că victimele acestei situații sunt cetățeni europeni și până în prezent nu a existat o protecție procedurală, juridică sau judiciară. Vor dispune de această protecție mulțumită tribunalelor spaniole care um, vor judeca firma farmaceutică respectivă care este <clears throat> răspunzătoare de suferința lor sau tribunalele germane sunt cele care au competența. Cred că ar trebui să fim ajutați de Comisia Europeană pentru a face o cartografiere exactă, să știm numărul de victime, care e situația actuală și, de fapt, cine are competența, care e instanța competentă în fața cărui tribunal uh, trebuie adus acest dosar pentru a intenta o acțiune în despăgubire. Pentru ca drepturile imediate ale victimelor la protecție juridică să fie ceva real, ceea ce antrenează în orice caz o despăgubire. Și sunt de acord cu colegul francez care a luat cuvântul și care s-a referit la nevoia de a exercita presiune, de asemenea așa numită soft power. Să exercităm presiunea asupra guvernului german pentru a exista o protecție, o despăgubire pentru aceste mii de victime. Nu e vorba doar de victime din Spania, ci și din alte țări. Avem așadar unele posibilități la comisia noastră. Trebuie ca această petiție să fie păstrată deschisă. Comisia Europeană trebuie să se implice și noi să vedem în ce mod putem contribui la protecția petiționarilor și pentru că această discuție să nu se cantoneze doar la sentimente de solidaritate. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Mulțumesc, spune doamna președinte. Următoarea intervenție. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Lopez și domnului Rafael care au venit astăzi aici. Cred că reprezintă mare mare de oameni și E o luptă pentru demnitate. Vă mulțumesc că veniți la Comisia de Petiții. Noi, din partea PPE, am dorit să ne exprimăm sprijinul pentru obiectivul dumneavoastră final, care este dreptatea, pentru ca toate victimele europene să fie tratate în mod egal. Știm că e vorba de o tragedie medicală, o problemă cu dimensiune europene, nu doar spaniole, prin urmare, este o problemă umanitară. Toate guvernele ar trebui să se unească și membrii Parlamentului pentru a se găsi o soluție justă. E o situație <clears throat> deplorabilă în Spania. Foarte puține victime s-au bucurat de recunoaștere și desigur că e vorba de ce s-a întâmplat uh, acum 50 de ani uh, Multe victime au decedat. Între timp e nevoie de o soluție pentru a exista o compensație, o despăgubire pentru atâta suferință. În documentele noastre am citit și o descriere ca fiind un holocaust provocat de talinomida. Sunt de acord cu această formulare. Un coleg a spus că ar trebui să se convoace o întâlnire pentru a se depăși blocajul în comisia noastră în luna septembrie. Curtea Supremă va vedea ce progrese suplimentare se pot face. Așadar, din partea PPE, noi considerăm că totul trebuie să se facă prin Comisia de Petiții pentru a se ieși din acest blocaj. E adevărat că restul Europei și Spania trebuie să fie tratate în mod egal. Oricare dintre noi a fi putut să fie victimă. Eu m-am născut în 1965. Medicamentul era disponibil pe vremea aceea în Spania și trebuie să vă spun că toată lumea are dreptul la dreptate și puteți conta pe sprijinul grupului meu, al meu personal. Sunt convinsă că vorbesc în asentimentul tuturor că veți primi acest sprijin. Președinta, vreau să intervin doar puțin. Suntem aici să există un schimb de păreri cu Comisia de Petiții. Toate grupurile politice au decis în egală măsură să vă invite și să facă acest schimb de păreri cu dumneavoastră. E un efort al comisiei, deci vă rog să vă simțiți bine aici și e un bun venit din partea tuturor grupurilor politice care vă ascultă. Acum, Paul. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Aș vrea să vă spun și eu ceva. Eu cred că sunt în poziția cea mai dificilă pregătirea mea este de biochimist. După ce am absolvit studiile, am fost în cercetare fundamentală mai mulți ani. Și cu această pregătire pot să le spun uh, colegilor din Spania că talidomida n-ar fi trebuit niciodată să fie introdusă pentru uz uman. A fost o crimă împotriva dumneavoastră care a fost comisă și aveți dreptul la despăgubire. Sunt de acord cu toți ceilalți care vă sprijină. Trebuie să exercităm orice presiune putem asupra guvernului spaniol să dea curs uh, cauzei dumneavoastră. Petiția trebuie să rămână deschisă și trebuie să vă sprijinim pe orice cale putem. Mulțumim, Soledad. Mulțumesc, doamnă președinte, <clears throat> și eu aș vrea să vă urez bun venit și să-mi exprim uh, solidaritatea cu dumneavoastră. Cred că e un lucru în fața căruia nimeni ar trebui să închidă ochii. Medicina modernă trebuie să-și asume responsabilitatea. A fost uh, cel mai mare dezastru al secolului al XX-lea. Nu cred că nicio altă tragedie medicală nu se compară și a dus la farmacovigilență care există acum în întreaga Uniune Europeană. A fost ultimul eveniment care a dus la adoptarea de noi reglementări. Sunt mii și mii de oameni afectați și după 50 de ani. Mulți încă nu au primit despăgubiri, nu au fost tratați în mod echitabil. Ca rezultat al acestei tragedii. N-a existat, în primul rând, voința politică să le dea victimelor instrumentele pentru a se adopta proceduri în instanță. Nu s-au pus la dispoziție documentele. Au existat acord încheiate rapid cu firmele farmaceutice implicate. Firmele farmaceutice, probabil, sunt singurele care au beneficiat de pe urma acestei maniere rușinoase de a trata cazul. S-ar putea să nu avem capacitatea legală de a stabili aici despăgubiri, în schimb avem voința politică, chiar dacă e cu 50 de ani mai târziu. Trebuie să studiem toate documentele, să descoperim exact ce s-a întâmplat, nu doar în Spania, ci pretutindeni în Uniunea Europeană. Trebuie să <clears throat> scoatem adevărul la lumină. O să vă sprijinim în cazul dumneavoastră. Știu că sunt lucruri care sunt în derulare în Italia și în Spania. În 2010 s-a adoptat un decret <clears throat> pentru recunoașterea victimelor. A fost pentru prima dată că Spania a recunoscut acest lucru. E de asemenea adevărat că AVITA, Asociația Victimelor consideră că e insuficient. Primul lucru pe care îl putem face este să adresăm o scrisoare guvernului spaniol împreună cu această asociație să încercăm să negociem, să începem un dialog să vedem dacă acest decret poate să fie îmbunătățit. E ceva extrem de restrictiv și nu l-a dat victimelor recunoașterea pe care o merită și nici despăgubire. Aceasta e prima propunere. În al doilea rând, nu avem capacitate legală, am spus acest lucru, dar există voința politică, pentru că comisarul pentru sănătate a spus acest lucru data trecută când a vorbit la Comisia de Mediu. A spus că e o problemă cu dimensiune europene și nevoie de o reacție europeană. A spus că va examina dosarul. E important, prin urmare, ca noi să-i adresăm o întrebare Comisarului pentru Sănătate din partea Comisiei noastre, luând notă de oferta făcută și să întrebăm dacă există măsuri pe care le poate adopta pentru a face lucrurile să se pună în mișcare, pentru a da un răspuns european. În al treilea rând, studiul menționat aici este un pas important să avem documentația necesară și aș invita și comisia juridică. Am vrea să avem și un aviz din partea comisiei uh, juridice. Să vedem uh, în ce mod putem avea o reacție juridică de asemenea. Președinte, mulțumesc, vă mulțumesc pentru ajutorul și sugestiile concrete. Cum doamna Valina, aveți cuvântul. Gracias. Bueno, bienvenido a José y a Rafa. Mulțumesc. Eu urez și eu bun venit lui Hosea și Rafa. Știu că mă vedeți foarte des, dar mă bucur să fim aici, în această aulă, pentru a discuta împreună. E foarte trist să auzi că nu putem uh, face foarte multe. Uh, există o carte a drepturilor fundamentale și există un drept la sănătate în această carte. Mm. sănătatea cetățenilor trebuie protejată și cred că ar fi bine ca și Comisia Jurii să lanseze un aviz. Pe 6 august 2010, adevărat, a existat uh, un decret adoptat în Spania care vorbea despre recunoașterea realiomitei, dar nu și a compensării și a existat un interval de doar o lună în care puteai să te înregistrezi ca victimă a unui produs farmaceutic. Pe 27 mai, noi am organizat o conferință de presă la care și domnul Pons a participat și s-a întrebat atunci dacă Parlamentul e pregătit să facă un pas, dacă guvernul spaniol, mă scuzați, e gata să facă un pas în plus și dacă sunt uh, de acord să lucreze cu asociația dumneavoastră. Au trecut uh, patru ani, guvernul spaniol ajunge la fine de mandat și practic nu s-a făcut nimic și, cum s-a spus, din păcate, foarte puține victime au mai rămas în viață. Ați menționat uh, criza castraveților. A existat o suspiciune că anul trecut a existat o contaminare a castraveților și a adus pagube financiare foarte importante. Nu putem permite ca cetățenii care au fost victimele unui medicament să mai aștepte. E timpul să luăm o decizie acum și să adoptăm o soluție adecvată pentru că aceste persoane au trăit un calvar. Să dau cuvântul doamnei Terica Pras, după care trebuie să Închei dezbaterea. Nu, Peter, te-ai înscris și tu, îmi pare rău, nu te sigur. Însă după Peter închid lista de lor la cuvânt pentru că trebuie să tragem niște concluzii. Domnul Terry Cabras acum. Mulțumesc. Mira, vezi că estoy în contact cu. Nu e prima oară când discut cu dumneavoastră această temă. Am avut uh, onoarea să vorbesc cu victimele taliomide și în trecut, nu doar cu victimele din Spania, ci și cu altele din alte țări și sunt de acord cu majoritatea lor de poziție ale colegilor mei. Într-adevăr, uh, problema este una europeană. Victimele din Marea Britanie, Italia, Suedia și firește Germania, în care responsabilul principal suferă. Dar petiționarii noștri de astăzi sunt spanioli și de aceea am să mă concentrez pe acest caz al Spaniei, pentru a nu dilua prea mult dezbaterea. Colegii mei aveau dreptate. Guvernul spaniol a adoptat un decret pe 6 august 2010. Straniu totuși în luna august, ce lună pentru un astfel de gest. E ca și cum n-ai fi făcut nimic. S-a vorbit și despre ajutoare sociale, dar nu s-a întâmplat. Uh, iată de ce acum trebuie să vorbim despre despăgubiri. Mai există vreo sută de cazuri în Spania, dar sute de alte cazuri în întreaga Europa. și ar fi relativ ușor să se acorde compensații acestor victime. E un scandal că acest lucru nu s-a întâmplat până acum, sigur. Noi, ca Parlament European, nu putem lua aceste măsuri concrete, dar cred că trebuie mers în fața unui tribunal și um, indivizii să primească compensațiile adecvate, iar instituțiile să fie pedepsite pentru lipsa lor de acțiune. <clears throat> Iar dacă continuăm să permitem uh, comercializarea unor uh, medicamente a căror efecte devastatoare au fost demonstrate, e un scandal. Deci pro- propunem acum compensație pentru vite și sancțiuni pentru responsabili. Mulțumesc, Peter. Uh, o completare, dacă îmi permiteți. Le mulțumesc petiționarilor, mulțumesc pentru prezență. Eu nu l-am reflectat M-am născut în 1959 în Germania de Est, iar acolo au fost foarte puține cazuri din cauza cortinei de fier și acest medicament, între ghilimele, nu era disponibil. Aș dori să-i corectez pe colegii mei, doar o mică eroare. Nu e vorba doar de o tragedie, vorbim de o crimă, efectiv. Tragic e atunci când evenimente se întâmplă fără controlul nimănui, dar aici noi vorbim despre o crimă. Există o intenționalitate. Responsabilii au scăpat cam ușor. Statul a încercat să propună compensații, dar am văzut diferențe foarte mari de la un stat la altul. Ce mai putem face noi acum? Repet, da, este vorba de o crimă iar victimele au fost tratate într-o manieră inechitabilă. Ce putem face noi acum? Să vă consiliem, să vă oferim informații? La 26 ianuarie, în Parlament, am adoptat deja o rezoluție care propunea o compensație echitabilă pentru victime. Victime, în general, ale scandalurilor legate de medicamente. Din punct de vedere politic, noi trebuie să continuăm să menținem presiunea și acest punct să revină pe ordinea de zi și ar fi bine ca acest lucru să se întâmple din oficiu. Am putut vedea ce s-a întâmplat în anumite state, pe alocuri e o problemă marginală și uh, mulți încearcă să o evite. Dar, alături de petiționari, trebuie să ne asigurăm că punctul rămâne pe ordinea de zi, trebuie să scriem tuturor statelor membre vizate ca să se sesizeze reamintindu-le rezoluția Parlamentului European, pentru că, iată, noi, Parlamentul European, ne-am pronunțat. Trebuie ca statele membre să reacționeze, să explice ce s-a întâmplat și să ia niște măsuri. E adevărat, există Uh, suferințe corporale care nu pot fi uh, corectate, dar e nevoie de niște compensații. Dă-ne de acest moment. Mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și de a fi reamintit de rezoluția noastră. Acum dau din nou cuvântul petiționarilor pentru două minute. Bueno, en, en primer lugar agradecer a, a toda su señoría. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru că ne-au permis să luăm cuvântul și aș relua o idee menționată. Talidomina a fost o problemă în toate țările europene. Victimele spaniole și asociația noastră, precum și alte asociații, știu exact cine e responsabil Grunenthal, în primul și în primul rând, compania care a produs și distribuit medicamentul direct în Germania, Austria, Portugalia și Spania și apoi o responsabilitate directă a guvernului german care a permis punerea pe piață a acestui medicament fără teste adecvate, apoi responsabilitatea tuturor țărilor noastre care au permis, care au acceptat pe piețele lor acest medicament. Cum domnul Terica vrea să a spus, cazul din Spania este mult mai rău. Pentru că medicamentul, având încredere în avizul guvernului german, a păstrat pe piață pentru mai mult timp decât în alte țări. La fel, în cazul Italiei, uh, Uh, s-a întâmplat un dezastru similar. Medicamentul a rămas pe piață mai îndelung. Deci, în mod evident, din punctul nostru de vedere, e un caz de adus în fața Parlamentului European. Nu cunoaștem jurisdicția, um, jurisprudența uh, de la caz la caz a victimelor, dar fi un pas în direcția cea bună. Președinta, încercăm să tragem concluziile la acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor pentru contribuții, așa cum și Comisia a arătat uh, în mod just E o temă atât juridică cât și una politică. Aș mai adăuga că mai mult decât atât e o temă umanitară. Ce am putea face acum e de a scrie ministrilor afacerilor sociale, ministrului spaniol de resort, în special pentru a întreba ce măsuri s-au luat în Spania pentru a ajuta victimelor și a face un apel la guvern să ia inițiativa pentru un dialog structurat cu această asociație pe care noi am audiat-o astăzi. În al doilea rând, putem sublinia măsurile pe care, putem indica măsurile pe care alte state membre le-au luat în cazuri similare, altfel spus, uh, împărtășind bune practici uh, de uh, bune practici adoptate în alte state membre. Uh, practic au trecut 60 de ani și statele membre au reacționat în mod diferit, așa cum am auzit. Am putea mandata secretariatul ca împreună cu serviciile Parlamentului să uh, analizeze ce s-a făcut în două, trei state membre care au oferit compensații adecvate victimelor în al treilea rând, să trimitem această scrisoare și uh, comisarului Și, în fine, să facem referire în această scrisoare la rezoluția pe care Parlamentul European a adoptat-o în ianuarie, după cum Peter ne-a reamintit uh, pe bună dreptate tuturor. Din punctul meu de vedere, aceasta ar fi o posibilă cale înainte care ar continua să uh, pună încă multă presiune asupra autorităților spaniole, guvernului în speță, și Așa cum toți colegii au, uh, au susținut, vom menține deschisă petiția. Domnul Terry Cabras, de ce să scrie ministrului spaniol uh, de afaceri sociale și nu celui pentru sănătate? Eu am crezut că e același post, dar uh, ne vom adresa întregului guvern, așa încât uh, să ajungă pe masa uh, ministerilor de resort. Nu e doar o problemă uh, Uh, socială, spune domnul Tericabras. Nu e vorba doar de uh, justiție socială, ci și de justiție în sectorul uh, sănătății. Președinte, eu am fost sub impresia că e unul și același minister, dar este același ministru, da. Dar oricum, scrisoarea noastră, domnule Terica, vreau Iată că adesea alții au răspunsurile potrivite. Eu sunt catalan, așa se explică lucrurile. E o explicație, dar nu o scuză, precizează președinta. Procedăm așa, domnule Martin. ce mă jenează în această propunere e faptul că nu țintim responsabilitatea laboratorului Grunental. Acest lucru, sincer, mă deranjează. Uh, mie mi se pare că uh, acest laborator uh, farmaceutic scapă printre ochiurile plasei. Deci, un minim ar fi să cerem Grunental. uh, să, le, să, să întrebăm ce indemnizație a oferit victimelor și dacă ne spune zero, cred că bunul simț colectiv uh, va prevala. Uh, cum se face că un laborator care are o responsabilitate atât de gravă să nu fi plătit nimic? Regulile bunei conviețuiri uh, arată că cel care a produs o, o pagubă, trebuie să și plătească. Ori, tocmai aici, Grunenthal uh, scapă, practic, uh, de pedeapsă. E o idee foarte bună, spune președinta. Da, da, e o poziție puternică. Repet, acceptați uh, ca pas următor această scrisoare. Mulțumesc foarte mult. Poate că eu nu v-am mulțumit, dar iată, o fac acum. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră și ne-ați acordat acest timp. Acum... Now the next item is petition 7. Acum, următorul punct pe ordinea de zi, petiția 717 din 2014, privind abolirea orei de vară în UE, și precum și petiția 1934 din 2014 privind abolirea aranjamentelor privind ora de vară și un număr important de alte petiții pe aceeași temă. V-aș reaminti că există o, o melodie grozavă a lui Gershwin, Summertime, dar nu vorbim despre uh, melodie acum, ci despre petiții Petiționarii nefiind prezenți, dau de îndată cuvântul Comisiei. Good morning, uh, Mrs. Chair, uh, honorable Bună dimineața, Președinta întrerupe. Vă rog cei care doresc să părăsească sala să o facă în mod discret, așa încât să putem acorda uh, atenția cuvenită comisiei pe această temă, la fel ca și pe celelalte. Now, Mr. De Maio, the floor is yours. Um, Mulțumesc foarte mult. Cred că cel mai bine e să vă ofer câteva elemente din directivă pentru ca să puneți în context aceste petiții. Atunci când vorbim despre directiva privind ora de vară, ea introduce un sistem potrivit căruia la sfârșitul lui octombrie schimbăm ora de la vară la iarnă și la sfârșitul lui martie schimbăm din nou ora de iarnă în ora de vară. E bine de știut că legislatorii europeni și Comisia Europeană nu au introdus ora de vară în Europa, ci asta s-a întâmplat de statele membre în mod individual uh, în uh, anii 60 și 70. Există diverse motive pentru care statele membre la vremea respectivă au introdus ora de vară versus ora de iarnă. Și nu vreau să intru acum în aceste detalii. Ce s-a întâmplat? O primă inițiativă a fost dată de Comisie în 1980 pentru a propune o armonizare a practicilor existente în toate statele membre privitoare la ora de vară. Motivul principal fiind de a asigura o funcționare corectă a pieței interne. Pentru că în anii 60 și 70 s-a dovedit că au apărut probleme de uh, armonizare și organizare a orarelor, în special în ce privește transportul uh, internațional, uh, aviație și trafic feroviar în special. Iată de ce în anii 80 Comisia a făcut o primă propunere pentru o directivă care a fost adoptată de Consiliu și Parlament. Aceasta a funcționat pe o perioadă temporară de 5 ani. De-a lungul anilor au apărut diverse probleme. A existat o armonizare doar a începutului, nu și a sfârșitului și așa se face că o a noua directivă a fost adoptată în 2001 care introduce practic armonizarea orei de vară, orei și orei de iarnă, pe bază permanentă, deci nu doar pe perioade temporare de 5 sau 6 ani, ci permanent. Încă o dată cu obiectivul de a ne asigura că există o abordare armonizată în întreaga Uniune, așa încât piața internă să funcționeze în mod corespunzător. Asta doream să vă Bun, și am să mă opresc aici. Thank you very much and thank Vă mulțumesc și mulțumesc și pentru faptul că ați fost succint și la obiect. V-aș atrage atenția asupra faptului că comisiile ITRE și TRAN vor să organizeze o audiere publică aici la Parlamentul European. Au organizat o audiere în 24 martie Văd câteva figuri în sală care îmi sunt uh, necunoscute. Domnul Zvoboda și domnul Rol. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper totuși că mă cunoașteți de undeva. Da, da, da, și chiar împărtășim niște amintiri minunate. Precum ați spus, cele trei comisii au uh, organizat o audiere de mare succes, o audiere la care am uh, invitat și reprezentanții ai sectorului energetic, al sectorului transporturilor, uh, din sănătate. Au fost analizate aspecte juridice ale directivei și putem spune că, ca urmare a acestei audieri, ar trebui să se facă o, o distinție, pe de o parte, între abordarea armonizată uh, a orarului la nivel european. E clar că acest lucru este foarte important pentru buna funcționare a pieței interne, dar, pe de altă parte, s-a pus întrebarea dacă mai are sens să se mai uh, schimbe orarul de iarnă în orar de vară, să se schimbe ora și dacă n-ar fi mai bine să avem un orar armonizat pentru întreaga Uniune Europeană și pe tot parcursul anului. Au avut loc mai multe prezentări din partea sectorului transporturilor, energiei și um, industriei Transportul și energia consideră că până la urmă produsul, să spun, ar fi neutru, n-ar fi uh, avantaje mai mari decât dezavantaje și nici invers. Și că, în consecință, n-ar exista mari uh, argumente pentru schimbarea orarului. În schimb, în uh, sectorul sănătății, Uh, spune că schimbarea acestui orar uh, aduce efecte negative. Am avut prezentări din partea unui profesor din Germania uh, care spunea câte milioane de euro costă anual această schimbare de orar. Faptul că 20% din populația Europei uh, are de suferit uh, probleme grave de sănătate din cauza schimba, schimbării orarului, iar uh, majoritatea, deci ceilalți 80%, nu prea înțeleg cum uh, acești uh, 20% dintre cetățenii europeni au de suferit din cauza schimbării de orar. Am invitat și comisia la acea audiere și comisia spunea că a realizat o serie de studii conform cărora la vremea adoptării directivei existau uh, motive pentru um, schimbarea orarului și că până la urmă comisia nu are de gând să întreprinde nimic în acest sens. Avem în pregătire o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, care va fi adresată după vacanța de vară și care va fi adresată comisiei în plenară. În această întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, cerem argumentele comisiei pentru menținerea uh, orarului de vară-iarnă și în funcție de răspunsul comisiei vom vedea ce facem mai departe, și anume dacă cerem o rezoluție sau Mă rog, nu știu precis ce se va întâmpla după. Dar în orice caz nu stăm cu mâinile în sân. Și există mulți membri, mulți deputați din toate grupurile politice care sprijină abolirea schimbării orarului. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnule Rol. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a vă prezenta câteva argumente suplimentare pe acest subiect care afectează mii și mii de oameni la nivel european. Primim din ce în ce mai multe petiții în acest sens, iar Comisia a prezentat uh, care este uh, fundamentul acestei chestiuni, dar până la urmă nimeni nu oferă niciun fel de răspuns clar în privința mm, cui ar putea să ducă la o adevărată schimbare. Până la urmă, nu e cazul să dăm peste cap milioane și milioane de europeni care trebuie să se joace cu ceasul de două ori pe an pentru a schimba ora Uh, responsabilitatea se aruncă de la Uniunea Europeană către statele membre, care o aruncă înapoi către Uniunea Europeană. Uh, reprezentanții Comisiei trebuie să ofere un răspuns clar, pentru că Comisia până la urmă este cea care a um, produs directiva, dar pe de altă parte trebuie văzut și cine poate cu adevărat să aibă o inițiativă pentru a pune capăt acestei situații de-a dreptul caragioase. Comisia până la urmă refuză oferirea unui răspuns de luni și luni de zile încoace. Noi am, am scris comisarilor și este clar că înainte de toate trebuie să vedem uh, ce posibilități avem noi la îndemână, noi, europarlamentarii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Ședekovski. Vă mulțumesc pentru cum ați pronunțat. E un uh, nume greu de pronunțat, e adevărat. Am să vorbesc în germană. Mai departe. Permiteți-mi să critic faptul că, până acum, Comisia Europeană nu ne-a trimis un răspuns în scris ce spunea domnul Rol este întru totul adevărat. Am adresat această întrebare de trei ori până acum. În Republica Cehă ne-am uh, confruntat cu această problemă și în ultimii 10 ani uh, s-au uh, scris foarte multe petiții în această direcție pe, pentru sectorul transporturilor, energie și așa mai departe, nu contribuie în niciun fel această schimbare a orarului de vară către cel de iarnă. Avem nevoie de un răspuns. Există numeroase studii care indică această, că orarul de vară-iarnă afectează în mod negativ sănătatea. Și cu cât așteptăm mai mult aceste răspunsuri din partea Comisiei, în privința a ce se poate face realmente și cum se poate face ceva, cu atât avem mai mult de pierdut. Uh, au fost 11 petiții până acum din Cehia, dar cu siguranță nu sunt ultimele. Acestea se vor înmulți pe măsură ce trece timpul. Eu cred că Parlamentul European a văzut câți cosemnatari sunt la aceste petiții. Este vorba despre sute de mii de persoane, cu atât mai important să și obținem un răspuns la întrebările lor. Așa cum a spus și domnul președinte al Comisiei Jurii, în Parlamentul European mai mulți de 200 de europarlamentari s-au declarat împotriva schimbării orarului de vară către cel de iarnă. Și cred că sprijinul pentru această inițiativă nu contenește să crească. Și de fiecare dată când uh, sosește acest moment al uh, înaintării orei, petițiile și numărul cosemnatarilor nu încetează să crească. Vă mulțumesc pentru introducerea acestei chestiuni pe ordinea de zi și <clears throat> rog Comisia insistent să ne ofere răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc. Cu aceasta am încheiat înscrierile la cuvânt. Eu ceva interesant și anume că avem foarte multe petiții și aproape toate sunt din Germania. Cum se face? Sunt... Uh, e clar că oamenii care sunt sensibili la schimbarea orarului sunt răspândiți pe tot, pe întregul uh, teritoriul al Europei, însă petițiile provin în imensa lor majoritate din Germania. Mi se pare foarte ciudat. Nu știu, poate... Uh, oricum, este clar că i s-a cerut Comisiei să formuleze mai multe răspunsuri clare, în mai multe rânduri, și nu a făcut niciodată acest lucru până acum, pe chestiunea schimbării orarului. Apoi, în ceea ce privește solicitarea de, eh, întrebarea cu solicitare de răspuns oral, eu v-aș propune să așteptăm răspunsul la această întrebare și în funcție de acest răspuns vom putea fie să hotărâm uh, închiderea petiției, fie să mergem mai departe cu ea. Eu altă soluție nu văd. Sunteți de acord? Da, s-ar părea că toată lumea este de acord. Intervenție fără microfon din partea domnului Iar. Vreți să mai luați cuvântul? Nu, s-ar părea că nu prea vă tentează ideea. Vă rog să duceți mai departe, deci, mesajul uh, membrilor uh, foarte entuziaști ai Comisiei PETI. Următoarea petiție a fost amânată, deci punctul 10, și trecem la punctul 11. Este vorba, uh, petiționarul nu se află în sală, voi da cuvântul direct comisie, com, reprezentantului comisiei, Iana Abulescu sau domnului Lange? Mă numesc Lange, sunt de la DG uh, Politică Regională. Este vorba despre um, un uh, proiect finanțat prin FEDER și vă reamintesc că autoritatea de management numită de statul membru este răspunzătoare cu gestionarea fondurilor europene și deci este răspuns, responsabilă cu lucrările de la fața locului. Nu comisia trebuie să facă acest lucru. Noi am cerut autorității de management să ne prezinte informații actualizate pe acest proiect, pentru că la ultima evaluare din partea comisiei aceste lucrări încă nu erau finalizate și uh, contractantul și beneficiarul promiseseră că urmează să fie rezolvate problemele. Astăzi am primit confirmare din partea autorității de management că proiectul a fost finalizat. Am primit uh, un raport, am primit și reclamațiile din partea petiționarilor și uh, am fost asigurați că toate problemele au fost rezolvate. Am primit uh, două rapoarte în privința recepției de lucrări. Primul din 20 mai 2012 era vorba de o recepție a lucrărilor condițională. Deci lucrările care mai trebuiau terminate erau atașate la raport și contractantul a avut uh, încă trei ani la dispoziție pentru finalizarea proiectului. Am primit apoi un, o copie și după uh, recepția finală a lucrărilor din 12 iunie 2015 deci de acum o lună, și se, uh, raportul spune că toată întreaga lucrare corespunde uh, caietului de sarcini, caietului de tehnici, deci toate chestiunile identificate au fost rezolvate, cel puțin în baza acestui raport. Vă atrag atenția faptului că uh, vinerea trecută petiționarul a trimis un nou e-mail prin care Uh, spunea că nu au fost întreprinse niciun fel de măsuri pentru îmbunătățirea calității, ci au fost făcute doar mici lucrări pe aici, pe acolo. Nu am putut verifica această informație cu autoritatea de management înaintea zilei de astăzi și, în orice caz, comi inițiativa Comisiei nu poate merge mai departe decât de a cere pur și simplu autorității de management să se asigure că lucrarea a fost cu adevărat finalizată. În perioada de uh, implementare Conform perioadei de implementare, proiectul uh, va fi desfășurat până la finele acestui an, după care urmează, deci, uh, raportul uh, la un an și trei luni de la data finală a, a proiectului, autoritatea de management trimite raportul complet. Mulțumesc, dau cuvântul colegilor și acum am nevoie de ajutor. Vă rog să-mi spuneți, ce să facem cu petiția asta? Domnule Marta, aveți cuvântul. Ei bine, eu cred că mm, Comisia a dat deja practic răspunsul. Dacă a apărut noi elemente vinerea trecută, haideți să le verificăm înainte de a închide pur și simplu petiția. Eu asta aș propune. Altă soluție nu văd. Peter, ai cerut cuvântul? Eu încerc să înțeleg. Pentru că s-ar există și alte metode de evaluare a unui proiect mm, de care se ocupă Curtea de Conturi. E groaznic ce se întâmplă, asta este clar, dar trebuie să existe și alte mecanisme pentru controlarea și auditarea proiectelor. Cine verifică calitatea până la urmă? am uh, putea închide petiția și apoi petiționarul să se orienteze către autoritățile regionale și dacă nici asta nu are niciun sorț de, nu are sorț de izbândă, să vedem ce s-ar putea întâmpla ulterior. Eu una aș vrea să dispunem de mai multe informații din partea petiționarului. Petiționarul spune că există noi elemente, ei bine ar putea să ni le prezinte mai clar și pe baza acestei prezentări m-aș putea eventual pronunța. Eu deocamdată aș păstra deschisă petiția în așteptarea noilor informații. Foarte bine, cu asta s-a încheiat uh, lista vorbitorilor. Deci, ce vom face în continuare? Uh, petiționarul ne-a informat că nu au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea calității din 2011 încoace și ne-a trimis, ne trimis această informație ieri. Deci, practic, n-am avut niciun fel de mm, timp la dispoziție pentru a verifica veridicitatea. Deci, am putea să aruncăm mingea în terenul comisiei din nou și să le cerem informații actualizate. E posibil? Aș adăuga un element, n-am intrat în toate amănuntele, dar au fost vizite la fața locului de către Autoritatea de Gestionare și de către Inspectoratul de Stat în Construcții, în 2012. S-au înregistrat niște mici deficiențe care, conform uh, raportului de recepție a lucrărilor, au fost uh, reparate. Deci, dacă Comisia chiar dorește acest lucru, putem uh, cere autorității de management să verifice încă o dată sau să facă o verificare ex post Mulțumesc. Dacă înțeleg eu bine, s-au, încheiat, încheiat elementele generale ale acestui proiect, dar mai rămân mici amănunte. Eleonor a făcut propunerea să rămână deschisă petiția, Peter vrea să o închidem. Ce facem până la urmă cu ea? E o propunere bună, dar eu cred că dacă dispunem de informații și dacă secretariatul consideră că aceste informații sunt suficiente, am putea să o închidem. Dacă avem suficiente informații, și nu cred că e cazul să mai discutăm din nou, haideți să evaluăm care sunt noile informații din partea petiționarului și să vedem ulterior. Bun, foarte bine, exact asta să facem. Secretariatul va evalua detaliile și vom hotărâ în, funcție de asta dacă închidem sau des, ă, lăsăm deschisă această petiție. Dragi prieteni, așa încheiem programul din această dimineață. Vă doresc poftă bună și să veniți proaspeți și dispuși de lucru în această după-amiază.